declarația Consiliului și Comisiei în legătură cu strategia Uniunii Europene pentru Bela, Belarus. Belarus mă scuzați. Mai întâi voi da cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul viceprim-ministru Vondra, vă rog. Pane prevodničaci, șanovni pane, pane, I think the situation Mulțumesc, domnule președinte. Cred că situația din Belarus și ceea ce trebuie făcut vor constitui preocuparea principală a Consiliului pe durata președinției cehe. Dați-mi voie să încep cu o perspectivă optimistă. Am observat etapele prin care a trecut Bielorusia în ultimele săptămâni, inclusiv înregistrarea mișcării pentru libertate, tipărirea și distribuirea de ziare independente, cum ar fi Narodnaia Volia sau Nașa Niva. De asemenea, am reținut și masa rotundă privind la reglementarea internetului cu reprezentanța ai libertății pentru mass media și anunțul privind inițierea consultărilor cu OSCE pentru îmbunătățirea legislației electorale. Acești pași sunt făcuți în direcția criteriilor stabilite de UE ca o condiție pentru păstrarea eliminării necesității vizei pe o perioadă de șase luni. UE a subliniat importanța continuării acestor eforturi în Uh, ceea ce privește legăturile pe care le avem cu administrația din Belorusia. Trebuie să voi fie luat o decizie până la începutul lunii aprilie. Vom continua să utilizăm toate contactele politice, inclusiv cele bilaterale, pentru a încuraja acest stat în eforturile sale de îmbunătățire în ceea ce privește aspectele problematice identificate în concluziile Consiliului din 13 octombrie. Ca semn de încurajare, președinția noastră dorește să organizeze o altă troică a ministrilor de externe cu Bielorusia în cadrul Consiliului General pentru Afaceri Externe. Vom continua să urmărim și mediul de reglementare a activităților ONG-urilor și a mediei. De asemenea, discutăm și facem schimb de opinii și de informații cu o serie de reprezentanți ai opoziției și cu alți actori importanți din Belarus. Alexander Milinkevich, domnul Cozulin, de exemplu, și alții. Belarusul, după cum știm, este una dintre cele șase țări de parteneriat care au dovedit tendințele de dezvoltare pozitivă în cadrul politicii de vecinătate. Planificăm să lansăm parteneriatul pentru Est la un summit din Praga în mai și Până atunci, acea perioadă de probă de șase luni va fi trecut și evaluarea va fi făcută. De aceea, Lukashenko va fi invitat atunci când una sau mai multe decizii vor fi luate. Considerăm că trebuie să avem o abordare constructivă. Sigur, trebuie să rămânem în același timp realiști și să nu ne așteptăm la schimbări dramatice, dar credem că uh, identificarea unei situații de echilibru de, din partea lui Lukashenko către Moscova este un semn bun. De asemenea, urmărim respectarea valorilor comune și dorim să ne păstrăm controlul. Este în interesul nostru să încurajăm evoluția pozitivă a situației din uh, Belarus. Mulțumesc. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să spun că este o mare plăcere pentru mine să vorbesc și despre Belarus, pentru că, într-adevăr, s-au făcut progrese în această țară și ne bucurăm de asta. Belarusul este foarte important pentru noi, nu doar pentru că este una dintre țările afectate foarte tare de criza financiară din regiune, ci și pentru că avem o adevărată oportunitate să deschidem un nou capitol în relația noastră cu Belarusul. Ne aflăm acum la jumătatea celor șase luni de suspendarea sancțiunilor împotriva Belarusului, decisă de miniștrii de externe ai UE în octombrie. Vom vedea dacă această suspendare se va termina în aprilie sau nu. Trebuie să evaluăm dacă Belarusul merge în direcția cea bună și dacă, deci, putem să extindem perioada de suspendare și să luăm noi măsuri în favoarea Belarusului. A fost foarte clar atunci că progresele făcute odată cu eliberarea prizonierilor politici în august trebuie să continue pentru ca suspendarea sancțiunilor să continue. Domeniile în care avem, ne dorim progrese sunt să nu mai um, se opereze arestări politice, să se coopereze cu Odirul pentru reforma legislației electorale, progrese în legătură cu libertatea presei, uh, mai bune condiții pentru ONG-uri uh, și pentru societatea civilă și progrese în legătură cu libertatea um, de a se aduna, a face întâlniri publice. S-a ridicat interzicerea publicării a două ziare libere, independente, care din nou apar și s-a permis organizației doamnei Milinchevici, domnului Milinchevici să fie uh, Um, înregistrată și vor avea loc consultări între Belarus și ODIR pe 22 ianuarie în legătură cu reforma electorală. Deci, aceste progrese au fost reacții directe la solicitările Comisiei de la începutul lunii noiembrie și trebuie să spun că aceste gestul ne încurajează, dar trebuie să spun că e nevoie de mai multe progrese pentru a începe o nouă era a relațiilor noastre și, dacă, și pentru ca noi să putem confirma această suspendare a uh, sancțiunilor. E nevoie de libertatea mass media, inclusiv pe internet și acreditarea jurnaliștilor. E nevoie de proceduri de registrare mai ușoare și condiții de muncă mai simple pentru ONG-uri și încheierea sancțiunilor asupra activiștilor ONG-urilor, cum este domnul Barazenca. Avem nevoie de mai multe multe dovezi um, că demonstrații pașnice pot avea loc liber și fără ca participanții să se teamă că vor fi arestați. Dar, domnule președinte, progresul este un drum uh, cu dublu sens și dacă Belarusul face aceste progrese, trebuie și noi să reacționăm cu un pachet de măsuri semnificativ. Comisia a lucrat pe propuneri pentru acest pachet în care ar putea fi incluse extinderea dialogurilor tehnice care au început acum un an în legătură cu energia, transportul și mediul la alte domenii. O sporire uh, simbolică a locării uh, UNPI pentru Belarus pentru a susține aceste nego negocieri și pentru a ajuta Belarusul să, să se adapteze la noile probleme economice uh, și uh, posibilitatea Belarusului să beneficieze de anumite uh, tipuri de credite. Pe 26 ianuarie, Troica se va întâlni cu uh, ministrul de externe Martinov și atunci vei spune foarte clar domnului Martinov ce așteaptă Uniunea de la Belarus și ce îi putem oferi și, bineînțeles, trebuie ca dialogul cu societatea civilă să sporească. În acest moment de rescruce, cred că toate eforturile trebuie făcute. Uh, parlamentarii s-ar putea întâlni la Minsk cu parlamentarii din Belarus. Acest lucru ar fi foarte util. O altă idee este potențialul de a deschide negocieri în legătură cu facilitarea vizelor și acordurile de readmitere aici Consiliul trebuie să facă ceva și e clar că Belarusul trebuie să mai facă progrese, dar noi, Comisia, suntem gata să începem lucrul și să contribuim la negocieri în momentul în care ministrii consideră că s-au făcut suficiente progrese. În încheiere, domnule președinte, aș spune, aș spune că suntem gata să dezvoltăm uh, măsuri în cadrul parteneriatului estic in, în care să includem uh, deblocarea acordului de parteneriat și colaborare și extinderea asistenței noastre. Dacă pe 13 aprilie miniștrii consideră că s-au făcut suficiente progrese, se va lua decizia dacă se confirmă suspendarea sancțiunilor. Dacă progresele Belarusului sunt suficiente, noi vom fi gata să reacționăm pozitiv și sper că atunci vom putea cu adevărat să deschidem un nou capitol în relațiile cu Belarusul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Acum începem dezbaterea. Spune președintele, primul vorbitor în numele grupului PPE este domnul Protasievici, care este președintele delegației uh, Parlamentului European pentru Belarus. Două minute. Dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz, panie premierze. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, domnule prim-ministru. Noi discutăm astăzi uh, situația Belarusului și motivul pentru care facem acest lucru este evident. Pentru că au trecut trei luni de zile de când am suspendat uh, sancțiunile pentru Belarus. Acum dorim să evaluăm în mod pozitiv, dar în orice caz cu oarecare prudență, să evaluăm în mod pozitiv care sunt schimbările care au intervenit în Belarus. Uh, noi salutăm înregistrarea uh, mișcării pentru libertatea domnului Milinchevici. Salutăm de asemenea faptul că ziare independente au fost uh, autorizate să uh, existe, au fost înregistrate, dar în același timp regretăm faptul că prizonierii politici care au fost eliberați uh, anul trecut încă nu au putut să-și capete toate drepturile uh, civile și unii dintre acești uh, prizonieri se află în arest la domiciliu. Dorim să afirmăm în mod ferm că dacă dorim să avem o relație normală cu belarismul, atunci trebuie să vedem cum anume Belarusul își va reforma codul electoral. De asemenea, Trebuie să existe o reformă întreagă a sistemului legislativ care să uh, garanteze faptul că nu va exista niciun fel de hărțuire ulterioară din punct de vedere al opiniilor politice. Noi ne dorim ca autoritățile din Belarus să coopereze cu experți uh, proveniți din comunitatea internațională. În dezbaterea noastră de astăzi dorim să lansăm un, auto, un apel autorităților din Belarus să nu pună în pericol activitățile mass media și ONG-urilor din uh, uh, această țară. În același timp lansăm un apel către Comisie și către Consiliu pentru a ușura, pentru a facilita acordarea vizelor pentru cetățenii din Belarus, precum și pentru a facilita acordarea unor credite pentru Belarus. De asemenea, dorim să finanțăm anumite radiouri și posturi de televiziune, în așa fel încât să existe o adevărată libertate de exprimare în această regiune, chiar și pentru Asociația Polonezilor, ziariștilor polonezi. Mulțumesc! Deba, ați ajuns, știu foarte bine că aveți foarte multe de făcut, iar următorul orator pe, or, pe lista noastră este domnul Paleschis, din partea socialiștilor. Are trei minute. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė gerbiamas Domnule președinte, do comisar, domnule ministru, există o zicală englezească veche care spune cu cât e mai înalt gardul, cu cât se, cât se înțeleg mai bine vecinii. Cred că azi ar trebui să schimbăm lucrurile, să vorbim despre garduri joase sau chiar de niciun gard. La începutul secolului 21, datorită tendințelor sale autoritare, Belarusul a devenit bolnavul Europei. Țara a devenit extrem de izolată și și-a pierdut locul în Consiliul Europei. Anul trecut s-a evit o rază de speranță cu privire la îmbunătățirea legăturilor dintre această țară și uh, Europa. Am văzut posibilitatea de a uh, reduce din gardul respectiv. Autoritățile Belarusului au dovedit deschidere cu privire la publicarea de ziare independențe, la situația prizonierilor politici. De asemenea, ne amintim și deschiderea uh, care viitoarea inițierea misiunii UE acolo. Cred că lucrurile încep să se limpezească, deși continuă să mai rămână multe probleme nerezolvate. Domnul Protasievici a menționat pe bună dreptate faptul că încă mai există probleme. Țara este pe punctul de a trece prin reforme economice și sociale radicale. Aceste reforme trebuie să urmărească îmbunătățirea vieții omului de rând. Și Uniunea Europeană trebuie să continue să Um, dea dovadă de deschidere pentru a ajunge la o înțelegere reciprocă. În primul rând, ar trebui să eliminăm um, costurile legate de obținerea vizelor de către cetățeni, cetățenii din Belarus. Belarusul și-a anunțat decizia de a construi o centrală nucleară care ar putea să fie construită în apropiere de Vilnius. Lituania, Estonia și Polonia intenționează să construiască la fel astfel de centrale nucleare. De aceea este important ca aceste țări să continue dialogul. Bruxelles trebuie să continue să urmărească respectarea recomandărilor Agenției Atomice eh, de către Minsk. Nu se va înregistra niciun progres în Belarus dacă instituțiile oficiale nu vor fi deschise către cetățeni. Guvernul trebuie să înceapă să dialogueze cu organizațiile tineretului, cu sindicate, cu opoziția. În câteva luni, Parlamentul European își va elabora recomandarea cu privire la continuarea politicii de eliminare a barierelor. Dacă nu ne vom asuma acest uh, schimbare, vor exista probleme de ambele părți. În numele grupului ALDE, acum, domnul Onașchievici, două minute. Eu z białorusi napływają Mulțumesc. Din Belarus ne vin semnale foarte diverse. Prizonierii politici au fost eliberați, două ziare independente pot fi tipărite și domnul Milinkevici Așa a putut uh, registra mișcarea pentru libertate, după cum a spus doamna comisar, dar anumiți activiști din opoziție sunt în continuare arestați, iar cei care au fost eliberați în închisoare uh, se, nu se bucură de toate drepturile lor civile. Anumite ziare încă așteaptă să poată fi publicate și unele ONG-uri și partide încă nu pot fi înregistrate sau pot să-și piardă uh, dreptul de a exista. Mm, preoții și călugărițele sunt aruncați din țară, dar trebuie să înceapă dialogul între Parlamentul European și cel din Belarus. În primul rând, după cum am spus, trebuie să scadă costurile vizelor și să simplifice procedurile de viză pentru cetățenii din Belarus de ce ei nu ă, trebuie să poată să intre în Uniunea Europeană. Trebuie să susținem, din punct de vedere financiar, instituțiile importante pentru societatea civilă, ONG-uri, partide politice și mass media independentă. Trebuie să ridicăm și problema drepturilor, dreptului muncii în Belarus. Pe lângă aparatul de stat nu există un loc de muncă permanent, nu este garantat nimănui de aceea statul poate avea o influență atât de mare asupra întregii societăți. Inițiativa Parteneriatului Oriental deschide noi posibilități pentru autoritățile actuale din Belarus și apropie țara de standardele europene, dar această apropiere trebuie să se bazeze pe dialogul cu opoziția democratică din Belarus. Are acum cuvântul în numele grupului UN, domnul Cernețchi, un minut și jumătate. Pani comisar, panie przewodniczący panie i panowie! domnule președinte doamnelor și domnilor acum trei luni am adoptat o, o rezoluție privind belarusul ceea ce demonstrează că suntem foarte atenți la ce se întâmplă într-o țară care are graniță cu Polonia, deci cu Uniunea Europeană. Este progresul democrației din Belarus satisfăcător? Evident, nu, dar asta nu este un motiv să ne întoarcem uh, din nou spatele către Minsk. Trebuie să păstrăm deschis dialogul referitor la democrație, la libertatea de exprimare, la respectarea valorilor democratice. Însă trebuie să avem răbdare și să le dăm undă verde uh, trebuie să dăm undă verde cetățenilor acestei țări pentru a-i atrage alături de noi. Cetățenii Belarusului sunt europeni. Belarusul este parte integrală a continentului european și cultura lor este parte a patrimoniului nostru. Astăzi, cetățenii Belarusului luptă pentru drepturile omului, democrație, pentru drepturile minorităților, dar și cei mai puțin curajoși n-ar trebui să uh, ajungă de partea Rusiei. Asta ar arăta că nu suntem deloc responsabili înțelepți sau că nu avem imaginație și că din cauza noastră au ajuns acolo. Trebuie să fim atenți la ce face tiranul, astfel încât să nu pună în închisoare opoziția. Trebuie să sprijinim cetățenii Belarusului astfel încât acesta să nu rămână ultimul bastion al, tironi, al tiraniei în Europa. Mulțumesc în numele verzilor. Domnul Horacek are cuvântul un minut jumate. Zdravim české předsednictví pod vedením pana... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit președinției cehe Guvernul care a eliberat mai mulți prizonieri în Belarus a reușit să ne transmită un semnal pozitiv. Acum trebuie să vedem dacă există cu adevărat o voință de schimbare și de reluare a dialogului cu Uniunea Europeană. Noi ne dorim ca Belarusul să-și regăsească locul ce îi se cuvine pe scena europeană și suntem gata să uh, reînnoim contacte cu autoritățile din Belarus, dar cu anumite condiții. Mai întâi, drepturile omului trebuie respectate și acest lucru este valabil nu numai pentru libertarea, libertatea presei și libertatea de exprimare, ci și în cadrul vieții private, în cadrul vieții sociale în general. Noi nu am uitat persecuții. persecuțiile care au, fost, care au existat în Belarus în octombrie anul trecut. Spre exemplu, uh, interdicția de deplasare față de, pe care, uh, care există acum față de domnul Lukashenko poate fi suspendată în așa fel încât să putem autoriza din partea Belarusului sosirea unor reprezentanți în Uniunea Europeană pentru a lansa un dialog. Fiecare dictatură, și asta dorim noi să transmitem ca semnal, va ajunge într-o bună zi la sfârșit. Vă mulțumesc și acum are cuvântul doamna Flasarova din partea GUE. Jedna minuta, proșu. dámy a pánové bělorusko je poslední Doamnelor și domnilor, Belarusul este ultima țară cu care Uniunea Europeană nu are un acord o anomalie, lucruri reflectați în strategie. Se poate pune capăt în curând la acestei anomalii și perioada de test se va termina repede. Belarusul ar putea fi mai democratic și sperăm că Uniunea Europeană va oferi noi căi de normalizare a situației. Situația trebuie luată în considerare într-un cadru mai larg. Orice schimbări recente se înscriu într-un context global după 20 de ani de supraputere a, a Statelor Unite, se pune capăt aceste situații. Această nouă lume multipolară poate să, în această lume multipolară pot apărea conflicte și noi sfere de influențe, noi echilibre de putere. Belarusul, ca și Moldova și Caucazul, sunt, este uh, motiv de ceartă sau luptă între puteri. Dar valorile adevărate aici sunt strategia militară, banii și așa mai departe, chiar dacă noi vorbim despre drepturile omului și alte lucruri. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la crearea unui nou echilibru mondial. Are acum cuvântul domnul Belder, numele grupului Indem. De wereldwijde financiële crisis zou aan wit... Mulțumesc, domnule președinte criza financiară se face simțită și în Belarus. Președintele Lukashenko a spus la începutul anului că această criză financiară va trece, însă până când acest lucru se va întâmpla, au luat legătură cu Moscova, cu Washingtonul, s-au confruntat cu um, adevărate probleme, a avut loc și uh, Uh, de valorizare a monedei pe 2 ianuarie. Deci situația Belarusului este una destul de gravă. Salarul mediu lunar a scăzut considerabil. Și moneda euro este una foarte importantă pentru țară, foarte scumpă. Poate că acesta ar fi momentul adecvat să încercăm să facem ceva pentru rezolvarea acestei situații. În afară de situația financiară, Lukashenko s-a axat foarte mult pe cosmetizarea procesului de integrare. Și în dialogul cu Rusia și cu Europa. Situația cu furnizarea de gaze naturale poate să ajute la dacă știm cum să acționăm. Cred că toate instituțiile europene trebuie să se implice și să implice pe toți membrii societății, inclusiv pe cei pasivi, în rezolvarea acestor situații. Trebuie să avem legături adecvate cu Belarusul. Mulțumesc! Ultimul vorbitor în această rundă, domnul Roberto Fiore, două minute în numele independenților. Cred că nu mai există motive pentru a menține niciun gen de sancțiuni față de Belarus. E vorba de o țară care, evident, trece printr-o criză, ca toate celelalte țări din Europa. E o țară care permite dreptul la proprietate, o țară care până cu câteva luni în urmă avea o creștere de 8% și care nu oprește accesul străinilor, accesul europenilor la uh, piața imobiliară, chiar dacă acest lucru se face prin intermediul societăților din țara respectivă. În ceea ce privește um, situația religioasă, cardinalul Bertole a fost cu puțin timp în urmă în Belarus și s-au stabilit rapoarte între Belarus și Vatican, rapoarte de respect reciproc. Libertățile politice. S-a vorbit despre anumiți prizonieri. Dar vorbim despre trei persoane care au fost eliberate. E vorba de alegeri care, într-adevăr, nu se desfășoară în libertate totală, așa cum se întâmplă în vest, dar cu siguranță au existat, uh, uh acestea au fost filmate, au fost transmise la televizor și toți candidații au avut ocazia să apară pe sticlă. Uh, de asemenea, uh, ziarele independente vor avea posibilitatea în scurt timp să fie difuzate acolo. După părerea mea, Europa are interese strategice să se deschidă față de Belarus, pentru că acesta este un punct important de legătură între Europa și Rusia. Există o minoritate catolică puternică în vecinătatea cu Polonia și uh, din acest motiv Belarusul este un aliat strategic cu restul uh, estului Europei. E un paradox că vorbim despre aderarea Turciei la Europa când Belarusul are uh, rolul de a stabili un parteneriat mult mai important pentru Europa și mai de apreciat. Mulțumesc! Discuția va continua și am să-i dăm cuvântul domnului Duca Zoloni două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile dintre UE și Belarus sunt complicate și e greu de ieșit din impas. Belarus se află acum într-o situație foarte dificilă. Nu uitați conflictul din Georgia, nu uitați criza uh, de furnizare de gaze. Uh, Belarusul a făcut un pas, a eliberat anumiți prizonieri politici, a înregistrat anumite ONG-uri și, din informațiile noastre, se pare că Lukashenko are o adevărată dorință de deschidere către Europa. Minsk trebuie să ne ofere ceva mai mult pentru a obține o adevărată apropiere. Este un lucru bun faptul că Uniunea Europeană profită de cele câteva oportunități care există. Este pentru prima dată când UE poate să influențeze situația politică din Belarus. De aceea, strategia de la Bruxelles este foarte importantă. Trebuie să rămânem critici, trebuie să menținem oarecare condiționalitate, însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că uh, este foarte greu să credem că va avea loc o schimbare brutală din partea președintelui Lukashenko, iar pașii care vor fi întreprinși de către Uniunea Europeană vor fi foarte importanți. Datoria noastră este să întărim opoziția politică din Belarus, să o susținem. Și trebuie să vedem care vor fi reformele legislative. Mă refer aici la codul penal, la codul electoral și la legea presei cum acestea vor fi reformate. Și pentru a menține uh, uh, susținerea Uniunii Europene în procesul de democratizare din uh, Belarus, avem nevoie de uh, um, o participare puternică din partea Comisiei și a Consiliului. Și au fost cazuri când s-a demonstrat că dacă nu există dialog și dacă nu există respectarea legilor, nu avem o dezvoltare democratică veritabilă, ci doar o iluzie, așa cum a fost cazul, spre exemplu, la un moment dat în Ucraina. De aceea susțin pașii întreprinși de Uniunea Europeană în acest sens. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Pinior, două minute. Pani comisar, pani ministre. Domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru, parlamentu europejskiego pana ministra myślę że to pokazuje rolę jaką czeska prezydencja przykłada do polityki. că pentru președinția cehă întâlnirile noastre în legătură cu Belarusul sunt foarte importante. Astăzi discutăm despre strategia Uniunii Europene în legătură cu Belarusul și strategia noastră de a reveni la normalitate în relația cu această țară. Cred că trebuie să ne bucurăm de progresele din Belarus și în raport spunem că ne bucurăm de aceste progrese Există și alte semnale pozitive de la Minsk în legătură cu libertatea sporită în Belarus, um, lucrul ratat și de înregistrare al uh, mișcării pentru libertate a lui Mischievici și posibilitatea de a um, tipări din nou ziare independente în Belarus. Cred de asemenea că ceea ce a spus ministrul de externe în legătură cu voința de a coopera cu Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului oriental, acest lucru e un lucru foarte pozitiv. dobre Ce s-a întâmplat și în legătură cu Osetia de Sud și Abhazia? este un lucru binevenit. Ca reacție la ceea ce am făcut noi în Uniunea Europeană, noi trebuie să continuăm să dăm ceva în schimb, dar să nu uităm că nu este încă o democrație funcțională în sensul european al cuvântului. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna comisar astăzi, sunt de acord cu acest plan de acțiune cu ceea ce dorește să facă și cred că sancțiunile pot fi ridicate permanent dacă Belarusul continuă pe calea reformei economice, pe calea extinderii libertății politice și civile. Cred că astfel noi putem ajuta la realizarea acestor uh, reforme. Vă mulțumesc foarte mult, vă atrag atenția asupra faptului că la aceste dezbateri reprezentantul Consiliului este întotdeauna prezent. Nu e un lucru excepțional acest lucru, dar apreciem prezența viceprim-ministrului Vondra. Are acum cuvântul domnul Potcanski. Un minut. Pani, panowie, pan Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule ministru, relațiile dintre Belarus și UE depind de bunăvoința ambelor parteneri. Dacă dăm dovadă de bunăvoință, vom avea și un bun dialog și, de asemenea, relații de parteneriat și vecinătate corecte. Nu putem acționa prin ordine și interdicții apreciez intențiile UE de a îmbunătăți relația cu Belarus. Belarusul, obiectiv vorbind, a făcut multe pentru îmbunătățirea relațiilor reciproce, inclusiv înregistrarea mișcărilor pentru libertatea de mișcare, libertatea de exprimare a permis ziarelor independente să fie publicate. Avem așteptări și mai mari din partea acestei țări, bine fundamentate, dar Trebuie să înțelegem că uh, trebuie să ne și înțelegem partenerul în mod adecvat. Dacă cerem autorităților să nu mai dea vize copiilor și studenților, atunci de ce să ne simplificăm procedura de acordare vizelor către cetățenii din uh, Belarus? pentru noi sunt niște subiecte foarte interesante, noi care uh, locuim în zonele învecinate. Domnul președinte întrerupe vorbitorul, timpul vi s-a încheiat, îmi pare rău, dar trebuie să vă întrerup, trebuie să ne respectăm timpul alocat intervențiilor și aveți doar un minut. Următorul vorbitor, doamna de Lenghe, două minute over het eh, eu beleid ten aanzien van eh, wit rusland. domnule președinte Aici discutăm politica Uniunii Europene față de Belarus și respectarea drepturilor fundamentale joacă un rol important în acest dosar. Dar poate că aș putea să adresez o întrebare cu privire la uh, uh restricțiile față de copiii care uh, doresc să iasă din Belarus pentru a vizita exteriorul. Uh, acești copii sunt uh, copii care au aceeași vârstă pe care o aveam eu în momentul în care a avut loc catastrofa de la Cernobâl și uh, ei au trebuit să facă față unor consecințe dramatice, spre exemplu cancerul. Mulți copii au avut posibilitatea să meargă uh, în afara Belarusului în vacanță dar, dintr-o dată, autoritățile din Belarus au uh, diminuat și chiar au întrerupt total această uh, posibilitate de a călători. Și aș dori să aduc în atenția Consiliului și în atenția Comisiei acest punct la un moment dat s-a uh, hotărât că, într-adevăr, cu ocazia Crăciunului, copiii ar fi putut să continue să meargă în vacanță în uh, străinătate. Deci doar pentru perioada de Crăciun. Dar nu se știe nimic ce se va întâmpla uh, pe viitor. Și poate că o măsură temporară ar putea să devină o măsură permanentă. Copiii știu că nu pot uh, continua să călătorească. Și Poate că a, nu ar trebui să avem negocieri bilaterale um, între Belarus și fiecare stat membru al Uniunii Europene pe acest subiect. Poate că am putea negocia acest subiect uh, în calitate de Uniunea Europeană cu autoritățile din Belarus. Vă mulțumesc. Următorul orator este doamna Mico. Austatud kolleegid, Valgevene tee Euroopasse on... Dragi colegi, Drumul Belarusului spre Europa este un drum al dialogului și compromisului. Ehm, rezoluția anul, de anul trecut în legătură cu Belarusul ehm, impunea condiții cu o condiționalitate strictă. Era vorba de măsuri în domeniul uh, mediului, energiei și așa mai departe. Dar rămân probleme. Nimic nu poate înlocui democrația. Ca membri ai Parlamentului European nu putem tolera persecutarea liderilor opoziției Ehm, restricții în libertatea de exprimare și a mass mediei sau încălcări ale drepturilor omului. Nici o democrație nu poate funcționa fără o societate civilă puternică. De aceea trebuie să susținem organizația călor, ale căror obiective sunt drepturile omului, democrația și capacitatea persoanelor de a participa în societatea civilă. Mă bucur de decizia autorităților din Belarus să înregistreze mișcarea domnului Milinkevici, dar este doar începutul Trebuie să fie autorizate și alte organizații, cum este Nașa Visna și așa mai departe. Acum, în legătură cu vizele, un acord de facilitare a vizelor trebuie realizat, drumul spre Europa trebuie să fie deschis, taxele mari pentru, mari pentru viză și regulile stricte nu sunt pedepse pentru stat, ci pentru popor. Am spus deja acest lucru și îl spun din nou. Haideți să primim cu brațele deschise pe cetățenii din Belarus pentru că sunt europeni. Doamna Tomașevska. Panie Przewodniczący. Domnule președinte, Parlamentul European a abordat de multe ori această problemă a ultimii dictaturi. Prieoții catolici încă au probleme. Drepturile minorităților naționale nu sunt respectate acolo. Autoritățile alese în mod democratic conduse de Angelica Boris nu sunt uh, recunoscute. Drepturile omului sunt încălcate, activiștii pentru drepturile omului sunt arestați și le sunt percheziționate sediile. Jurnaliștii independenți sunt persecutați. Însă, au loc și schimbări, însă la un ritm foarte lent. Mișcarea pentru libertate au fost uh, registrată, acum sunt difuzate două ziare ale opoziției. Ministrul de externe belarus a comentat în mod pozitiv ideea parteneriatului pentru Est și și-a manifestat interesul pentru a participa la acest parteneriat, ceea ce ne dă speranțe că relațiile bilaterale se pot îmbunătăți și că propunerile prezentate de comisie vor fi implementate. Domnul Borc, acum două minute. Având în vedere că relațiile externe este o prioritate majoră a președinției cehe, ce întreb președinția ce are de gând să facă pentru a încuraja guvernul din Belarus um, să ridice interzicerea călătoriei copiilor victime ale Cernobâlului? cer să se negocieze un acord paneuropean care să permită copiilor din Belarus afectați de dezastrul de la Cernobâl să poată călători în orice stat al Uniunii Europene. Am adăugat aliniatul 10 în rezoluția Parlamentului în acest scop. Guvernul din Belarus a anunțat anul trecut faptul că uh, anulează aceste vizite după ce un copil a refuzat să se întoarcă înapoi în țară. Dar a, a existat o excepție prin care anumiți copii au putut totuși să vină în Irlanda de Crăciun anul acesta. Dar trebuie ca această măsură să continue pentru a copiii să continue să beneficieze de uh, recuperare, uh, evaluări medicale și chiar tratament în familii uh, din Irlanda care primesc acești copii în fiecare vară și la fiecare Crăciun cer guvernului din Belarus să ridice această interzicere a călătoriei pentru victimele de la Cernovul. Cer președinției să continue cu presiunea pentru un acord um, pentru întreaga Uniune Europeană să fie, să fie obținut în viitor pentru ca copiii victime ale Cernobâlului să poată călători întreaga Uniune Europeană. Vă cer dumneavoastră, domnule comisar, să faceți efortul. Dumneavoastră ați spus că uh, delegația Comisiei de la Minsk și recent la vizit, prin vizita la Minsk la începutul lui noiembrie de către directorul general adjunct uh, al unei dintre agențiile Comisiei. Vă întreb dacă aveți informații noi în legătură cu eforturile de negociare ale Uniunii Europene uh, pentru a se ridica această interzicere. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Hrușciu un minut. Pani comisar, panie ministrze, panie przewodniczący Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că avem posibilitatea să ne angajăm într-un dialog cu autoritățile din Belarus. Mergem în direcția cea bună. De asemenea, este un lucru pozitiv faptul că președinția cehă a anunțat acum că va întâlni autoritățile uh, din Belarus la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Sunt uh, încântat să aud că am lansat o cooperare cu Belarusul în ceea ce privește parteneriatul uh, Însă există anumite chestiuni care se referă doar la Belarus, în ceea ce privește, spre exemplu, vizele. Belarusul pare să devină un partener uh, de încredere și un partener stabil în ceea ce privește tranzitarea pe teritoriul sau a gazelor către Uniunea Europeană. Însă, dialogul nostru cu Belarusul trebuie să se bazeze pe democrație și pe respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că avem 5 persoane înscrise pentru procedura Catch the Eye. Mai întâi doamna Plestinska. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, domnule Vondra, Chiar dacă Belarusul a făcut mulți pași în direcția cea bună, trebuie să continuăm uh, să comunicăm cu uh, poziția și cu prietenul nostru Milinkievici. Trebuie să susținem reformele din Belarus, dar această susținere trebuie să fie condiționată de anumite cerințe. Mm, mass media trebuie să se bucure de mai multă libertate, ziarele trebuie să poată apărea partidele politice și uh, ONG-urile trebuie să se bucure de mai multă libertate, pentru că ea este esențială pentru democrație. Dezbaterea de azi arată că toți dorim un Belarus democratic fără Lukashenko în Europa. Dacă putem să câștigăm Belarusul și să smulgem Belarusul rușilor, acest lucru se poate face numai dacă valorile democratice au de câștigat în această țară. Domnul Batilotu. Cu ani de raporti complicati, registrat. Domnul Vatilochio. Domnule președinte, iată că în sfârșit Belarusul face câțiva pași în direcția corectă. Recunoașterea mișcărilor pentru libertate, autorizarea ONG-urilor de a acționa, prima posibilitate de a discuta liber. Sigur, încă mai rămân multe de făcut, dar putem spera că a început o nouă relație între EU și Belorusia. Vizele care au fost refuzate membrilor delegației noastre au reprezentat într-adevăr o problemă, dar sperăm să rămână o mintire urâtă. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Burke, definirea regulilor referitoare la permisele de ședere, la situația minorilor din Belarus, trebuie să fie rezolvată. Adesea, Belarusul a tratat în mod superficial acest subiect și a Uh, dat palme familiilor care au fost implicate în această situație. Mulțumesc. Două minute acum are domnul Irita. Stimată doamnă comisar Ferrero Valdur, domnule Vondra, domnule președinte, salut declarația Consiliului și a Comisiei și sunt de acord că regimul autoritar lukașenko trebuie supravegheat cu atenție. în același timp consider că avem nevoie de o viziune pe termen lung care să aibă în vedere un viitor belarus post lukașenko democratic și prosper. uniunea europeană trebuie să aplice o strategie inteligentă pentru oamenii și societatea din belarus nu doar pentru guvernul vremelnic de la minsk. istoria a dovedit că izolarea și sancțiunile externe favorizează menținerea dictaturilor. dimpotrivă noi trebuie să oferim bielorușilor posibilitatea cât mai largă de a studia în uniunea europeană de a călători și a munci pe termene scurte de a intra în contact cu valorile europene și cu produsele noastre economice și culturale. numai astfel vom deschide apetitul oamenilor pentru valorile noastre și vom facilita procesul de tranziție pe care îl va străbate țara. în încheiere aș dori să i spun domnului fiore că apariția candidaților la televiziune în campania electorală nu înseamnă nimic pentru că așa cum spunea stalin contează numai cine numără voturile. vă mulțumesc domnule președinte doamnă comisar domnule prim ministru doamnelor și domnilor se pare că belarusul va începe să respecte drepturile omului libertatea de exprimare libertatea de asociere libertatea de întrunire și și dorește să pună capăt persecutării uh, cetățenilor săi. Cu toate acestea, noi nu trebuie să ne oprim în eforturile noastre pentru a promova valorile europene. În trecut, Belarusul a pus probleme foarte mari, dar haideți să sperăm că pentru viitor acest lucru se va schimba și că în 2009 acțiunile parlamentare se vor uh, îndrepta către o democratizare a Belarusului uh, prin uh, reforma sistemului de învățământ, prin promovarea libertății presei, etc. Este clar că e vorba de un program de reformă foarte mare pentru Belarus și uh, acest lucru va aduce beneficii foarte mari pe viitor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Rus. Domnule președinte, domnilor colegi, am în față trei propuneri de rezoluție, cea din 21 mai, cea din 9 octombrie și cea din 7 ianuarie. Se observă o evoluție în ceea ce privește declarațiile membrilor Uniunii Europene totuși eu consider și sprijin orice declarație în măsură să aducă un plus de democrație în orice stat cu atât mai mult cu cât vorbim de un stat vecin bielorusia. cred că uh, se impun sau am putea uh, face acest lucru pentru sprijinirea încrederii reciproce și a transparenței prin două lucruri foarte importante după cum au spus și stimaii colegi înaintea mea și anume să dăm dovadă de maturitate și să facilităm cetățenilor uh, statului bielorusia să Uh, poată să acceadă mai ușor și să vină în uniunea europeană pentru a lua contact cu valorile uniunii europene cu ceea ce înseamnă uniunea europeană cu politica uniunii europene cu uh, tot ceea ce noi reprezentăm și în al doilea rând sigur un gest foarte simplu pe care ar putea să l facă domnul președinte lukașenko și anume în cel mai scurt timp bielorusia să devină un stat fără deținuți politici. vă mulțumesc foarte mult. It's time to make the, the, the summary of uh, this discussion. Uh... Vom face acum un rezumat al acestei discuții. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, voi încerca să rezum în numele Consiliului discuțiile. Întâi de toate, cred că dezbaterea este una foarte interesantă. Pe dezbaterea pe fond a participat foarte mult la activitatea noastră comună pe acest subiect. Vreau să subliniez faptul că noi, în Consiliu, apreciem interesul și implicarea activă a Parlamentului European în acest subiect al Belarusului ceea ce este foarte bine, fiindcă vom continua presiunile pentru respectarea drepturilor omului, pe de o parte, și, pe de altă parte, vom încerca să nu pierdem această abordare strategică. Doresc să mulțumesc în special membrilor parla- poloneze ai Parlamentului European pentru intervențiile domniilor lor. Au fost ascultate cu mare atenție, vă pot garanta. Trei remarci acum cu privire la ceea ce s-a discutat aici. În primul rând, cu privire la vize. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest uh, subiect și problema pe care o cunoaștem foarte bine, chiar și atunci când uh, în trecut vorbeam în numele țării noastre, doar uh, aveam o voce foarte fermă în acest sens vreau să clarific faptul că Belarusul este partea Europei din punctul nostru de vedere și suntem conștienți de problemele pe care cetățenii acestei țări le au în ceea ce privește costurile pentru viza. Președinția cehă va continua să încurajeze statele membre să fie flexibile uh, în ceea ce privește prevederile achiului. Președinția de asemenea va încuraja o aplicare mai coerentă de către statele membre a normelor existente. Dacă lucrurile se mențin pe, aceeași, pe același făgaș pozitiv și dacă Belarusul continuă să facă eforturi pentru respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului și va permite participarea țării la un dialog de parteneriat, atunci vom avea în vedere eliminarea totală a vizelor. În ceea ce privește copiii și uh, Cernobâlul, pe care, situație pe care ați menționat-o aici, fiți sigur că presiunea din partea noastră va continua. Președinția noastră este uh, de aceeași părere cu președinția franceză pe acest subiect, așa cum s-a exprimat aceasta pe 3 decembrie 2008. Avem suspendarea temporară a decretului prezidențial numărul 555 și alături de acordurile bilaterale care au fost încheiate în uh, decembrie între Irlanda și Belarus continuă să reprezinte un punct de interes. Suntem conștienți de faptul că problema e departe de a fi rezolvată. Președinția cehă va continua să își îndrepte atenția către acest subiect și va face tot ceea ce trebuie și poate fi făcut și vom continua să ridicăm această discuție în legăturile pe care le avem cu autoritățile din Minsk. Și o ultimă remarcă, în următoarele luni, având în vedere revizuirea ridicării sancțiunilor și în contextul parteneriatului pentru Est, Belarusul va rămâne o prioritate pentru noi. În conformitate cu rezoluția adoptată Uh, de dumneavoastră care ne-a ajutat să avansăm și sperăm că vom putea continua să ne oferim sprijinul alături de toate celelalte eforturi. Și acum uh, doamna comisar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am constatat că o mare majoritate din uh, parlamentari sunt de aceeași părere ca și noi. Într-adevăr, am oferit Belarusului posibilitatea să se apropie de uh, Uniunea Europeană prin politica europeană de vecinătate. Avem un plan de acțiune, avem de asemenea posibilitatea ca ei să, să, să, să in, intre în uh, parteneriatul uh, pentru țările din Est. Cu acestea fiind spuse, aș dori să răspund la câteva puncte specifice care au fost aici subliniate. Mai întâi, să, cineva s-a referit la criza financiară. Belarusul a făcut, uh, a trebuit să facă față prețurilor uh, care au crescut la gaz și au trebuit să facă față și crizei financiare și s-a descurcat deocamdată destul de bine. Uh, au beneficiat de credite din Rusia, China și Venezuela, însă acum a venit momentul când au cerut Fondului Monetar Internațional un credit de 2,4 miliarde de uh, dolari, având în vedere devaluarea monedei Belarusului. Și având în vedere că economia și industria Belarusului încă nu au fost suficient restructurate și reformate, vedem că există o ne- tendință negativă de a continua în aceeași direcție și, bineînțeles, acest lucru are și consecințe sociale negative. Iată aici un factor important pe care merită să-l discutăm. Acum, în ceea ce privește uh, centrala nucleară care a fost evocată aici în ceea ce privește chestiunile de siguranță. Pot să vă spun că din dialogul nostru tehnic cu privire la energie cu autoritățile din Belarus am fost extrem de atenți la acest punct, să fim siguri că această țară respectă normele de și standardele de siguranță la, uh, în vigoare în, la nivel internațional. Și pot să vă spun că Belarusul cooperează în mod foarte activ cu Agenția Europeană pentru Energie Atomică din Viena și a fost capabil să furnizeze comisii Comisiei toate informațiile necesare cu privire la acest subiect. De asemenea, aș dori să mă refer de asemenea și la chestiunea vizelor. Așa cum v-am spus în, primele, în prima mea locuțiune, știți că noi suntem gata să contribuim, bineînțeles, la negocieri în acest sens. Uh, și atâta vreme cât uh, acest lucru va fi făcut. Bineînțeles, Consiliul a exprimat aici dorința de a face acest lucru, de a convinge toate statele membre pentru a avea un sistem de viză, de facilitare a vizelor și de readmitere uh, la nivel global, european. Uh, în, cu ocazia vizitei mele la Minsk pot să vă spun că am avut întrevederi cu domnul și am avut întrevederi cu autoritățile și uh, am uh, analizat acest subiect. Am spus că e nevoie de un, un acord general, global, care trebuie să fie negociat în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă informez că am primit cinci moțiuni de rezoluție din partea grupului PPDE, ALDE, Socialiști, Verzi, UN, iar votul va avea loc mâine. Acest lucru încheie astfel dezbaterea noastră pe acest subiect și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume declarația ale Consiliului și ale Comisiei cu privire la comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica. Mai întâi aș dori să dau cuvântul domnului ministru Vondra din partea Consiliului. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu Srebrenica, după cum știți cu toții, s-au masacrat acolo peste 8.000 de bosniaci la, Bos- la Srebrenica și în jurul acestui oraș. Este unul dintre momentele din istoria Bosniei, Herzegovinei, fostei Iugoslavii și Europei în general cele mai negre. O atrocitate, cea mai mare atrocitate din Europa după al doilea război mondial. Mult mai multe s-ar fi putut face și mai repede. Srebrenica a reprezentat un eșec colectiv al uh, comunității internaționale, inclusiv a Uniunii Europene rușine și regretăm acest lucru. Este obligația noastră umană și morală ca ceea ce s-a întâmplat la Srebrenica să nu se mai întâmple niciodată. Marcarea în, la 10 ani după crimele de la Srebrenica, Consiliul și-a reafirmat compasiunea față de mm, familiile victimelor, uh, rezoluție 1503 și 1534 sublinie.